Äh, Doamnelor și domnilor, dragi colegi, bună dimineața și bun uh, venit la reuniunea Comisiei noastre juridice. Aș dori să vă salut și să trecem direct la ordinea de zi sau respectiv la lista modificărilor dorite. În primul rând, uh, punctul 5, secretele de serviciu, care vor fi prevăzute ca prim punct de tratat după amiază. Următoarea modificare a ordinii de zi se referă la punctul 8. Este vorba de raportul TAIN cu privire la modificarea numărului de judecători din cadrul tribunalului, care este prevăzut pentru joi, după punctul 24, deci înainte de subsidiarități. Următoarea modificare privește punctul 9 de pe ordinea de zi. E vorba aici de prezentarea din partea serviciilor juridice cu privire la ESMA, punct pe care îl vom trata în această dimineață. Și aș dori să urez bun venit reprezentanților uh, serviciilor juridice Apoi punctul 10, litigiile. Aici uh, trebuie observat că domnul Lopez Istories, raportorul nostru, din păcate nu va putea fi prezent și de aceea vom uh, trata acest uh, punct după punctul 7 și asta cu sprijinul serviciilor juridice. Apoi, punctul 26, deci punctul de diverse. Aici este prevăzută o audiere cu ușile închi- în spatele ușilor închise și anume în această după amiază. Asta la solicitarea domnului Alexander Mirski și tratarea imunității sale parlamentare. Și apoi punctul 12 care îl vizează pe domnul Zeber, acum care a fost amânat. Eu cred că am amintit acum toate punctele de pe ordinea de zi care urmează să fie amânate sau uh, schimbate ca ordine de abordare. Sper că nu sunt obiecții. Și dacă nu sunt, atunci considerăm adoptată ordinea de zi și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de anunțurile, comunicările președintelui. Și în acest sens, Permiteți-mi să o salut pe noua deputată, doamna Nete Câvius, care îi succede domnului Lene. Ești bun venit în Comisia Juridică și aș dori să mai atrag atenția colegilor că mâine avem din nou voturi și conform uzanțelor vom avea nevoie de cartelele de vot și vă invit să nu le uitați. În final vrem să vă mai atrag atenția asupra faptului și s-a anunțat doar uh, de curând acest lucru că astăzi, paralel cu reuniunea noastră, în Comisia Libe are loc o audiere interesantă cu privire la prioritățile uh, justiției, pe justiție și afaceri interne. Sper că veți reuși să mergeți uh, de la o reuniune la alta și ca să puteți participa la ambele reuniuni. Iată deci care au fost comunicările președintelui. Și trecem acum la punctul 3 de pe ordinea de zi. Este vorba de adoptarea proceselor verbale ale reuniunilor ultimelor uh, ședințe. Văd că nu sunt obiecții și trecem atunci la punctul 4, prezentarea unui studiu privind căile constituționale naționale pentru continuarea procesului de integrare al Uniunii Europene. În acest sens, aș dori să mulțumesc uh, Departamentului pentru Politici, în special doamnei Rafaeli, care s-a ocupat de coordonare Bun venit și doamnei Monica Clas de la Universitatea Maastricht, domnul Leonard Besseling și de asemenea domnul dr. Herman Reisman și doamna Seila Imamovici. Permiteți-mi așadar să dau în primul cuvântul doamnei Monica Clas, și după care vom avea o scurtă dezbatere cu deputații. Deci, încă o dată, bun venit la Comisia Juridică Așteptăm cu interes uh, explicațiile dumneavoastră. Members of the committee, good morning. Bună dimineața. Vă mulțumim pentru posibilitatea de a vă prezenta acest studiu cu privire la căi de integrare europeană. Am uh, realizat acest studiu la solicitarea Comisiei Jurii pentru a răspunde la întrebarea adresată, care este spațiul rămas pentru integrare. Aici am uh, împărțit întrebarea în două și anume dacă Constituțiile oferă un fel de orientări pentru viitoarea integrare sau dacă acestea introduc uh, obstacole și limite. Și în al doilea rând, cum anume se face integrarea cu respectarea identităților constituționale naționale. Deci, pentru a putea răspunde la aceste întrebări, am analizat legislația constituțională a tuturor celor 28 de state membre pentru a avea o imagine de ansamblu asupra acestor Constituții naționale. Examinând în detaliu 12 state membre ce vizează abordarea lor constituțională față de UE, deci am luat mostre reprezentative din 12 state membre pentru a include și câțiva membri fondatori și țări uh, care au aderat mai târziu pentru a avea tot felul de sisteme juridice și am făcut o analiză comparativă. Ei bine, am constatat că există multe variații între statele membre datorită diferențelor în ceea ce privește infrastructura constituțională, deci uh, Um, dacă există sau nu o curte constituțională. De asemenea, în ceea ce privește natura Constituției, și anume, dacă e vorba de o Constituție politică sau juridică care poate fi uh, apărată în justiție sau dacă poate fi modificată sau dacă este aproape imposibil să fie modificată și apoi cultura constituțională. Și aici întrebarea era dacă Constituția juridică are un rol important în dezbaterea publică, pentru că nu toate uh, statele astfel de chestiuni politice sunt transformate și în chestiuni juridice. Ei bine, în funcție de această abordare, avem și relația dintre legislație UE și legislația națională și aici putem da un răspuns din cel puțin două perspective, perspectiva UE și cea națională. Înainte să trecem la perspectiva națională, care a constituit uh, principalul asupra căruia ne-am concentrat, aș dori să amintesc care este abordarea UE vis-a-vis de Constituția Națională, unde trebuie spus că uh, există o abordare prietenoasă, care Constituții sunt recunoscute în tratatele UE și reprezintă punctul de plecare pentru integrarea europeană. Uniunea Europeană recunoaște și respectă autonomia constituțională a statelor membre și Uniunea Europeană are obligații prin tratat pentru a respecta identitatea constituțională a statelor membre. Mai mult, se pleacă de la tradițiile constituționale comune ale statelor membre și a valorilor exprimate în articolul 2 de la tratat, care sunt în uh, esența aceleași ca cele ale statelor membre. Pe de altă parte, legislația europeană, odată adoptată, are întâietate asupra legislațiilor naționale, inclusiv Constituțiile naționale. Și Constituțiile naționale nu pot fi invocate pentru a scăpa sau a fi exonerat de aplicarea legislației europene. Acum, din perspectivă națională, situația este diferită și nu toată Constituțiile naționale acceptă această perspectivă UE și uneori se pun piedici în calea ulterioare integrări. Aceste limitări și condiții au fost denumite de noi obstacole constituționale, dar în multe situații aceste obstacole pot fi depășite, fie prin amendarea tratatului, prin amendarea Constituțiilor sau, în cele mai multe cazuri, o combinație dintre cele două. Acum, Există distinție în abordările constituționale vis-a-vis -vis de integrarea UE și aici avem noi pași de integrare în baza actualului tratat și, în al doilea rând, modificări mai invazive prin amendarea tratatului și a doua distinție se referă la obstacole de fond pe care le-am identificat în Constituțiile Naționale și obstacole procedurale. Care sunt așadar aceste obstacole din Constituțiile naționale și în ce constau? În ceea ce privește obstacolele pe fond, constatăm că acestea se referă deseori la tipurile de prerogative care pot fi transferate sau exercitate la nivel european. În plus, se referă și la uh, numărul acestora. Se pare că în multe Constituții există o limitare a numărului de prerogative care uh, Uh, să poată fi transferate fără ca statul să-și uh, piardă caracterul de statalitate. Și aceste obstacole se referă și la modul în care sunt uh, exercitate aceste prerogative la nivel european, pentru că multe constituții naționale <clears throat> necesită respectul valorilor cheie, inclusiv identitatea constituțională și drepturile fundamentale. Obstacolele de ordin procedural pe care le-am identificat se referă în mare la cerințele de participare, la adoptarea normativelor UE și la ceea ce privește amendarea tratatelor. Drepturi de participare, de pildă, acolo unde uh, e nevoie de majoritate speciale sau a popoarelor prin referendum. Așadar, constatările noastre din analiza comparativă pe care am făcut-o, vedem că obstacolele de fond pot deseori fi depășite prin amendamente ale tratatului, a Constituției sau combinației dintre aceste două. Constatăm de asemenea că cu cât mai mare este obstacolul de fond sau cu cât mai mult se ajunge la valorile cheie ale Constituției, cu cât e mai, atât, cu atât e mai dificil pentru stat să participe. Chiar și acele obstacole din Constituție care par a fi imposibil de depășit, de pildă atunci când în Constituție se spune că anumite prevederi nu pot fi modificate, se pare că aceste obstacole pot fi depășite din punct de vedere juridic, dar, dar doar cu condiția să existe suficientă voință politică și să existe o susținere substanțială din partea populației. În momentul de față, așadar, considerăm în baza studiului nostru că integrarea UE a ajuns într-un punct unde limitele constituționale, în multe cazuri, sunt uh, în interiorul Constituțiilor. Pași ulteriori în integrarea UE, în special atunci când se fac până reforma tratatului, se vor lovi de obstacole în mai multe state membre. Ei bine, aceste obstacole de ordin juridic pot fi depășite, dar acest lucru deseori nu va fi posibil din punct de vedere politic datorită lipsei susținerii politice sau a susținerii din partea populației. Așadar, ce înseamnă acest lucru pentru strategia UE? strategia UE cu privire la Constituțiile Naționale. Pe baza studiului nostru, se pare că Uniunea Europeană ar trebui să evite obstacolele constituționale din Constituțiile Naționale prin respectarea valorilor constituționale și a principiilor din aceste Constituții. Deseori, sau în marea majoritate a cazurilor, este vorba de valori împărtășite și, în cele mai multe cazuri, E vorba de aceleași valori pe care Uniunea Europeană proclamă că le respectă și protejează. În al doilea rând, trebuie spus și că Uniunea Europeană intenționează să respecte aceste valori și principii constituționale și că există o conștientizare în Uniunea Europeană pentru aceste valori. De asemenea, în Uniunea Europeană um, există deschidere pentru diferite identități constituționale și sensibilități constituționale. În acest sens, considerăm că ulterior pași în integrarea UE se pot face cu respectarea Constituțiilor naționale. Iată deci o prezentare foarte scurtă a studiului nostru și sunt uh, convinsă că veți avea întrebări, deci vă stăm la dispoziție. Mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Duff s-a scris la cuvânt, vă rog. Uh, chairman, thank you very much. It's great... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Este o plăcere deosebită pentru mine să mă aflu astăzi aici. M-am refugiat de la Comisia AFCO Însă, credeți-mă că m-am uitat la raportul dumneavoastră cu un foarte mare interes. Dați-mi voie să fac câteva observații despre presiunile la care este expusă integrarea europeană, cu atât mai mult cu cât aceasta se adâncește și mai ales uh, având în vedere faptul că uh, caracterul federal al Uniunii Europene uh, se face mai mult simțit în instanțele naționale și în parlamentele naționale. Se constată un paradox. În practica constituțională peste tot în Uniunea Europeană. Știm că ordinea constituțională este foarte diferită, că disparitățile sunt foarte mari, deși suntem un continent destul de aglomerat, ca să zic așa, experiențele noastre pe plan constituțional sunt foarte diferite, ca și cum din punct de vedere istoric, în Europa s-au făcut tot felul de experiențe pe plan constituțional. Și noi sperăm că ne îndreptăm uh, către crearea de state liberal-democrate în cadrul Uniunii. Independența curților constituționale naționale și independența Parlamentului Național este mai puternică ca niciodată. Este suficient să ne gândim la uh, um, imaginea de care se bucură și rolul pe care îl joacă curtea de la Karlsruhe. Dar uh, nu am vorbit cu reprezentanți de la toate curțile constituționale, dar cu mm, mulți dintre ei. Există mai multe domenii cărora trebuie să le acordăm o mare atenție. Numirea judecătorilor, codul electoral. Încă nu am reușit să punem la punct uh, o procedură uniformă, chiar și până și pentru alegerile la Parlamentul European. Dar e vorba, bineînțeles, și de codul electoral din statele membre. care tind să și aceste coduri naționale tind să copieze normele pentru alegerile europene, dar nu întotdeauna reușesc să atingă un standard atât de înalt de transparență. Aș vrea să citez legea telecomunicațiilor care este dezbătută în Parlamentul Italian actualmente, unde, uh, mă scuzați, legea um, care va revizui codul electoral din Italia și care va um, consfinți un sistem proporțional, dar care de fapt este un fals sistem proporțional. Deci este un exemplu de eșec în ce privește atingerea unor standarde înalte. De asemenea, în ce privește imunitatea și toate reglementările aferente, aceasta este un adevărat haos, pentru că <clears throat> până și la Parlamentul Național ținem cont de imunitățile pe plan național și potrivit legislației naționale. Poate că această prevedere era uh, normală în uh, anii 60, dar între timp Parlamentul a devenit el însuși o instituție suverană și nu mai este normal să avem um, asemenea dispoziții. Avem de asemenea dificultăți uh, din cauza aspirațiilor uh, anumitor regiuni. Multe doresc să obțină mai multă autonomie, și avem nevoie de răspunsuri constituționale la asemenea provocări. Mai există și chestiunea referendumurilor, care a fost menționată. Și ar trebui ca legislația națională și dispozițiile din Parlamentele Naționale să reflecte importanța integrării europene. Ceea ce înseamnă că cooperarea între Parlamentele Naționale și între acestea din urmă și Parlamentul European joacă un rol cheie. Iar răspunderea executivului european ar trebui să fie mai bine garantată, în ciuda faptului că este un executiv cu uh, o componență uh, atât de mm, mobilă și atât de vagă. Iar în ce privește securitatea și integritatea teritorială pentru anumite state europene, de exemplu pentru statele baltice, este evident că acestea trebuie respectate și există o garanție conferită de apartenența la Uniunea Europeană. În tratate se spune bine că statele se întrajutorează mai ales atunci când un stat membru întâmpină probleme. Când vine vorba de uh, prezervarea securității naționale, se ajunge la o acțiune la nivel european, în ciuda faptului că nu s-a conferit o asemenea competență instituțiilor europene. Există mai multe domenii în care plăcile tectonice se freacă între ele. Mă refer la cea a responsabilității pe plan național și a structurilor federale. Și din cauza prevederilor tratatelor se poate ajunge des la conflicte. Eu cred că cu următoarea convenție, care probabil că va avea loc în următorii 5 ani, va trebui să schimbăm articolul 4 din uh, Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene pentru a introduce ceea ce aș numi eu o garanție constituțională inversată și care ar însemna că atunci când un stat membru își schimbă Constituția, așa cum poate să o facă și trebuie să o facă uneori, această modificare nu va aduce atingere competențelor care au fost deja conferite Uniunii Europene. Pentru că prin tratate noi trebuie să respectăm structurile naționale. Dar ar trebui să existe și o obligație uh, pentru statele membre să respecte Uniunea Europeană. Dacă vă interesează o um, um, posibilă formulare pentru acest articol, puteți să vă uitați la documentul publicat recent de grupul Spinelli. Vă mulțumesc. Ah, vielen Dank, Herr für Erläuterungen. Der... Mulțumim uh, colegului Daf. Comisia de Afaceri Juridice și Comisia de Afaceri Constituționale au uh, relații foarte bune. Acum că aveți uh, un statut de refugiat, ați spus dumneavoastră, dar uh, nu, bineînțeles că nu este cazul. Explicațiile dumneavoastră sunt binevenite la comisia noastră și vă mulțumesc. Doamna Lichtenberg are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc și pentru faptul că am putut să ascultăm o prezentare succintă a studiului. Știu că va trebui să muncim și mai mult pe aceste chestiuni. Dar am câteva întrebări. Mai întâi, apropo de răspunsul constituțional pe care îl dau anumite state membre atunci când se dorește mai multă integrare europeană. Reacțiile sunt foarte diferite de la un stat membru la altul și acest lucru se explică datorită uh, specificităților naționale și uh, mentalităților. Ce înseamnă ordinea constituțională? Dacă punem această întrebare în Germania sau în Regatul Unit, uh, este clar că răspunsul va fi complet diferit, pentru că istoria Constituției este foarte diferită. În Germania, Constituția este precum Biblia și se conferă un rol uh, uh, foarte mare Curții Constituționale de la Casruhe, care, în plus, poate să uh, dea un aviz în ce privește ultimele modificări din tratatele europene. Nu se întâmplă la fel în alte state membre. Am luat acest uh, exemplu al Regatului Unit, unde sunteți la extrema cealaltă și am ales să anumit acest uh, exemplu. În Regatul Unit se dă mai degrabă un răspuns pe plan politic. Ori, în Germania este un adevărat răspuns din punctul de vedere al Constituției. Da, are și uh, nuanțe politice, dar întotdeauna se uh, analizează uh, problemele care uh, apar Uh, din cauza faptului că tratatele europene și Constituția Germaniei nu se împacă întotdeauna. Deci, putem să dovedim cât de mari sunt diferențele dintre diferitele state membre. Și e greu să armonizăm aceast, până și acest concept de uh, principii comune, de idei comune. El poate fi chiar uh, um, instrumentalizat. Suveranitatea este un principiu ce apare, cred, în toate Constituțiile, dar până și acest concept a evoluat în timpul istoriei. S-a dorit de altfel uh, lăsarea deoparte a dezbaterii despre suveranitate. Dumneavoastră ați analizat uh, integrarea europeană versus ordinea constituțională din statele membre. Există însă și sensibilități politice, istorice, care joacă un rol în acest sens. Cum credeți că se va putea împăca totul? Mulțumesc, doamna Lichtenberger, vă mulțumim pentru întrebare. Aș vrea să vă dau din nou cuvântul, spre doamna președinte, invitațiilor thank, uh, thank you, uh, members of the... Aș dori să mulțumesc uh, membrilor acestei uh, comisii, să mulțumesc pentru comentariile pline de sens care au atins uh, foarte multe subiecte. Iar domnul Daf ne-a oferit un program întreg de 90 puncte pentru a putea studia totul dintr-o perspectivă constituțională. Dați-mi voie să încep cu întrebarea doamnei Lichtenberger. Într-adevăr, există o mare diferență între statele uh, membre la nivel de Constituție sau uh, tradiții și cultură constituțională, ceea ce evident se reflectă foarte clar în modul în care uh, este abordată integrarea europeană. Dacă e să caricaturizez două abordări diferite, atunci tradiția constituțională, istorică și politică, trebuie spus, este cea care uh, uh oferă un model care se regăsește, știi, în statele scandinave sau în Olanda. Iar pe de altă parte, să spunem că tranziția europeană continentală bazată pe ideea revoluționară franceză uh, ca o Constituție să domine uh, viața politică, putem să ne gândim că avem de face cu niște norme juridice care guvernează realitatea politică. O abordare sau uh, alta e poate mai potrivită pentru a face față integrării europene. Dar poate ați putea avea intuiția de a spune că varianta cea mai flexibilă din perspectivă politică ar putea să ne fie de folos. Da, până la un punct. Uh, Curtea Constituțională a Regatului Unit ar putea spune, da, există anumite uh, dispoziții în Constituție care uh, spun că poporul este suveran, dar uh, există anumite limitări pe care le putem uh, ajuta. La Karlsruhe s-au spus deja aceste lucruri, iar astăzi se repetă. Uh, dar uh, abordarea comună, dacă e să ne gândim la atingerea limitelor exterioare ale modelelor uh, constituționale, uh, ajungem la un model de luare a deciziilor la nivel politic, care presupune necesitatea de a depăși anumite obstacole. În literatura constituțională germană există o mare speculație legată de cum s-ar putea renunța la um, nivelul maxim de suveranitate al statului um, german. Deci chiar și în Constituțiile cele mai uh, ferme, chiar și în tradiție constituționale cele mai solide, știm că putem ajunge uh, la anumite limite și că există anumite posibilități de acțiune. Dar, bineînțeles, Aspectul care a ieșit ca fiind central în prezentarea anterioară e să se caute uh, o voință politică și o legitimitate populară pentru aceste acțiuni. De exemplu, dacă ne gândim uh, la Uniunea Europeană ca fiind un proces de federalizare a statelor, atunci uh, e clar că există conotații juridice și politice foarte diferite pentru uh, nemți care uh, ar putea înțelege că renunță la statul lor suveran pentru a deveni un land în cadrul Uniunii Europene și e clar că trebuie să ieșim din uh, limitele uh, lui Grundgesetz și să vizăm un nou cadru constituțional. În ceea ce privește britanicii, e clar că înțelesul este unul exclusiv politic. Dar pentru olandez, până acum 15 ani, uh, ideea era că se trăiește într-o federație numită Uniunea Europeană și nu a existat o teorie constituțională fermă în spatele acestei uh, opinii. Era doar o opinie politică vis-a-vis -vis de integrarea europeană. Este semnificativ însă că acest lucru s-a schimbat în ultimii 15 ani și uh, brusc discursul politic e plin de idei de suveranitate care uh, ating uh, tot mediul politic uh, olandez. Așadar, n-aș vrea să dau impresia că aceste cercetări academice ar fi uh, unele banale, dar uh, e clar că trebuie să spunem că totul depinde de um, structurile de luarea deciziilor la nivel politic. Și până la urmă nu trebuie să uităm dimensiunea democratică și uh, legitimă din punct de vedere popular, pentru a putea să înțelegem uh, cum funcționează statele și uh, Uniunea Europeană în ansamblu său. Și mă voi opri aici. Eventual colegul meu ar putea să mai spună ceva. Da, un comentariu. Uh, și anume, într-un anume fel, am putea spune că uh, Constituția germană și cea britanică nu sunt uh, acum uh, atât de îndepărtate, din moment ce Marea Britanie a adoptat în 2011 legea Uniunii Europene. Dacă e să ne gândim la această lege, e clar că trebuie să existe anumite amendamente aprobate de Parlament și de popor. Prin urmare, există anumite limite uh, pentru o mai mare integrare uh, europeană, care se regăsesc și în uh, jurisprudența Curții Constituționale a Germaniei. Deci Constituția britanică într-adevăr este mai politică, iar cea germană este mai juridică. Dar, pe fond, există convergență din anumite perspective. Și acest lucru poate fi observat și în Franța însă bineînțeles că diferențe semnificative încă mai rămân. Mulțumesc foarte mult. Mai dorește să facă completări una din autoarele studiului? Nu? Domnule, da, vă rog. Yes, uh, just... Da. Un comentariu final. Cred că cea mai mare uh, problemă cu care ne vom confrunta e uh, legată de statele bonapartiste eurosceptice, precum Danemarca, care sunt uh, prinse într-o Constituție foarte rigidă. Se pare că în Regatul Unit lucrurile se află pe domeniul legislației secundare sau chiar pe tărâmul actelor uh, uh, delegate sau unor instrumente similare. Dar în Danemarca se insistă mult mai mult pe dreptul uh, primar. Pentru că e foarte dificil să faci așa încât cele 28 de state membre să ajungă la o soluționare constituțională uniformă pentru o, un model federal al Uniunii Europene. Va fi nevoie foarte multă jurisprudență la nivelul Curții Europene de Justiție de Luxemburg și la nivelul curților constituționale naționale, înainte să putem să construim un caz de necombătut în legătură cu schimbarea Constituțiilor Naționale pentru a putea să facem față unor solicitări uh, pentru o Europa mai federală. Asta va lua foarte mult timp și muncă. E important așadar ca Parlamentul să cunoască acest uh, proces, să fie avizat în legătură cu el. Uh, mulțumesc, uh, mulțumesc autorilor și deputaților care au participat la dezbatere. Ați arătat foarte clar că depinde foarte mult de voința politică de a aborda aceste posibilități constituționale și sigur că în campania electorală și în viitorul mandat vom avea de parcurs o cale uh, importantă în acest sens. Vreau acum să închei acest punct de pe ordinea de zi și să vă propun să trecem la următorul punct. Este vorba de ESMA, Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe. Și aici este vorba de prezentarea concluziilor uh, din partea serviciilor juridice fiind vorba de hotărârea Curții de Justiție referitoare la delegarea de competențe către această autoritate. Este un aspect foarte important pentru activitatea noastră politică și de aceea aș dori să îl rog pe domnul Anders Neerskat uh, să susțină această prezentare. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Pe 21-22 ianuarie anul acesta, Curtea de Justiție a avut ocazia de a da o hotărâre marcantă în ceea ce privește competențele agențiilor. Se abordează un uh, subiect care vizează echilibrul fundamental între instituțiile Uniunii Europene și e o chestiune care deja a fost asă în discuție în primii ani ai comunității uh, cărbunelui și oțelului prin uh, faimoasa uh, hotărâre Meroni. Și în ciuda schimbărilor fundamentale prin care a trecut Uniunea Europeană din 1958 încoace când a fost dată acea hotărâre, această chestiune nu a mai fost uh, luată în calcul la niciuna dintre modificările de tratate care au uh, uh, fost făcute de atunci încoace. Această hotărâre este foarte importantă în ceea ce privește domeniul de aplicare al articolului 114. Putem înțelege cât de departe se poate merge pornind de la acest temei juridic. Înainte să ajungem la detalii, Aș dori doar să spun că uh, hotărârea confirmă într-o manieră fundamentală posibilitățile de a delega competențe agențiilor și uh, disponibilitatea articolului 114 pentru acest scop. Însă, nimic nu se poate face uh, fără anumite condiții în niciunul dintre cele două cazuri. Subiectul a survenit în cadrul de uh, supraveghere a serviciilor financiare, care a fost uh, una dintre cele mai mari reforme legislative din ultimii ani uh, din Uniunea Europeană. Înainte să ne referim la această hotărâre în sine, cred că ar fi uh, potrivit ca, pe scurt, să reamintim câteva date legate de stabilirea acestui cadru de reglementare financiară. În 2010, legiuitorul uh, european uh, a uh, stabilit trei autorități de supraveghere europeană și le-a delegat anumite competențe pentru a adopta legi obligatorii în trei cazuri specifice, și anume încălcări ale legislației comunitare de către autoritățile de supraveghere naționale, apoi anumite competențe legate de situații de urgență și apoi legate de mediere între autoritățile de supraveghere de la nivel național. Toate aceste trei competențe au fost încadrate cu foarte mare atenție uh, în uh, regulamente relevante. Mai mult decât atât, uh, s-a spus uh, că competențe suplimentare ar putea fi delegate uh, într-o manieră temporară pentru a restricționa sau interzice anumite activități financiare care ar putea afecta integritatea piețelor financiare. Una dintre cele trei autorități a fost ESMA, Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe. Această autoritate este competentă în uh, domeniul serviciilor financiare și al piețelor. Celelalte două sunt Autoritatea Bancară Europeană și Autoritatea Europeană uh, pentru Asigurări. Și ajungem la uh, regulamentul short selling. Această activitate se referă la um, vânzarea unei acțiuni sau unui alt instrument similar uh, pe care vânzătorul nu îl deține în momentul în care intră în acordul de vânzare. Această activitate a fost controversată în contextul uh, crizei financiare. Au existat opinii divergente cu privire la rolul său. Regulamentul care vizează acest procedeu reglementează această activitate, dar nu se bazează pe uh, ideea că această activitate în sine este negativă sau uh, că ea cauzează daune uh, funcționării piețelor. De aceea nu se impune niciun fel de interdicție generală în ceea ce privește această activitate, ci se bazează totul pe ideea că, în principiu, short selling-ul poate fi ceva util, bun pentru piețe, însă în anumite situații, da, poate uh, presupune anumite amenințări. Și din acest uh, motiv uh, se spune că um, autoritățile naționale de supraveghere trebuie să aibă competențe pentru a interveni, um, pentru a restricționa sau interzice short selling-ul atunci când există o astfel de amenințare. Uh, ESMA poate interveni atunci când autoritățile de, uh, de supraveghere națională nu au făcut-o într-o manieră adecvată și uh, aceasta este o competență pe care Regatul Unit o considera prea vastă pentru a putea fi conferită unei agenții și de aici s-a ajuns în instanță. Adesea, în dezbaterea politică, putem vedea că există o anumită iritare vis-a-vis -vis de hotărârea uh, Meroni. Se vorbește despre această hotărâre ca și cum ea ar uh, limita legislatura europeană, ori această hotărâre nu a făcut asta ci problema, sau mai degrabă chestiunea e că tratatul stabilește uh, rolul acestor instituții și rolul statelor membre în um, exercitarea diferitelor competențe care țin de Uniunea Europeană. Așadar, se definesc procedurile relevante uh, pentru a atinge nivelul dorit de legitimitate democratică uh, și um, um, implicarea statelor membre. Hotărârea Meroni uh, a fost dat într-un context foarte diferit de cel de astăzi, însă principiul fundamental rămâne același. În tratate, statele membre au hotărât uh, și au definit modul în care uh, competențele Uniunii trebuie exercitate. Prin urmare, uh, trebuie să ne întrebăm dacă cineva care nu e menționat deloc în aceste uh, proceduri uh, poate uh, exercita uh, competențe. Această întrebare a apărut în 1958, așa cum apare și astăzi. Dacă ne gândim la, tratat, la articolul 13 al actualului tratat, e bine, acesta este mult mai explicit din acest punct de vedere. Însă, după ultima modificare a tratatului, uh, cu tratatul de la Lisabona, deci, lucrurile nu s-au schimbat ci dispozițiile care vizează acțiunile în fața instanței au făcut trimitere clară la uh, organisme, uh, autorități și agenții. Apoi putem să ne întrebăm de ce avem nevoia, uh, simțim nevoia să le atacăm dacă ele nu au competențe. Într-o anumită măsură lucrurile pot fi explicate, dar nu în totalitate, din diverse motive. Iar acum, haideți să ajungem la elementele acestei hotărâri. Această hotărâre confirmă uh, în mod fundamental uh, hotărârea Meroni, însă este foarte valoroasă întrucât explică uh, cum principiile hotărârii Meroni trebuie aplicate astăzi într-un context atât de diferit, adică cum trebuie aplicate mai ales în contextul pachetului de supraveghere. Bineînțeles, chestiuni similare ar putea să apară și în alte sectoare. Principiul esențial însă rămâne următorul și anume că uh, legiuitorul este uh, capabil să uh, confirme anumite competențe care pot fi exercitate după o revizuire foarte strictă pe baza unor criterii stabilite de autoritatea care delegă competențe. Bineînțeles că nu trebuie implicate anumite puteri puteri uh, discreționare și uh, nu trebuie uh, alterate consecințele implicate în exercitarea respectivelor competențe. De asemenea, nu se pot înlocui alegerile celui care delegă competențe prin alegerile celui care le-a primit. Deci nu se transferă responsabilitatea. Having then, thus then uh, clarified that. Ei bine, Apoi se mai clarifică că e posibilă transferarea de prerogative către aceste agenții. Totuși, se poate pune întrebarea ce se întâmplă cu articolul 291 și mai puțin cu articolul 219, 191. Cine exercită puterile de punere în aplicare în Uniune? E vorba în primul rând de comisie și doar în anumite cazuri specifice Consiliul, agențiile nu sunt menționate acolo. Totuși, hotărârea confirmă faptul că acordarea de competențe se poate referi nu doar la acte individuale, ci și de, la acte care pot fi uh, mai generale ca aplicare, cu condiția să respecte cele două principii enumerate. Mai rezultă din hotărâre că acordarea de competențe nu trebuie să submineze uh, utilizarea articolelor 290 și 291 și, prin urmare, acestea pot fi acordate cu condiția să existe uh, Uh, condiții în care delegarea conform 290 sau 21 nu ar fi uh, corespunzătoare. Iată deci uh, că e nevoie de o expertiză tehnică aprofundată și prerogativile sunt exercitate de autoritățile naționale și de organismele Uniunii împreună. Și asta a fost situația pentru că <clears throat> chestiunea vânzărilor în lipsă a necesitat astfel de expertiză tehnică și a trebuit făcută cu rapiditate într-o chestiune foarte tehnică. Curtea a mai adăugat condiții specifice cu privire la de ce se, poate, se pot acorda aceste competențe în prevenirea sau restricționarea, interzicerea acestor vânzări în lipsă atunci când nu s-a intervenit la nivel național și s-au explicat aceste condiții. Aceste condiții poate nu sunt întotdeauna aceleași în alt context, dar e util totuși să le analizăm pentru a avea orientare și în alte domenii. În primul rând, a fost important pentru curte faptul că legiuitorul a creat un cadru legislativ în care aceste prerogative trebuiau exercitate. În al doilea rând, o serie de condiții specifice pentru aceste competențe specifică competențele pentru a evita o marjă discreționară punctând obiectivele care trebuiau îndeplinite pentru a exercita aceste competențe, limitând competențele la situațiile în care autoritățile naționale nu ar fi acționat în mod corespunzător, oferind obligația de a evita un anume risc specific prin această intervenție și Limitarea în timp a fost de asemenea una dintre condițiile relevante, obligația de consultare, procedură corespunzătoare vis-a-vis -vis de autoritățile naționale relevante care nu au acționat, obligația de a stipula motive și argumentarea nevoii de intervenție. Acum încerc să fiu succint articolul 214 ca temei legal, pentru că despre asta este vorba aici. Regatul Unit susține că aici s-a depășit noțiunea de transpunere în uh, scopul sau pieței interne. Curtea a statuat că trebuiau îndeplinite două condiții pentru folosirea articolului 214. În primul rând, actul legislativ trebuie să se conformeze cu uh, practicile în statele membre și condițiile de transpunere. În al doilea rând, actul legislativ trebuie să aibă în general obiectivul de a asigura bună funcționare a pieței interne. Trecând acum la prima condiție. Curtea a reamintit jurisprudența anterioară și anume că atât actul legislativ cât și competențele în cauză trebuie să transpună legislația în statele membre și s-a considerat că această condiție a fost uh, satisfăcută și a reamintit că am mai stipulat în alte cazuri că măsurile pentru transpunere din articolul 114 oferă o marșă discreționară amplă în alegerea metodelor de armonizare. Iată că Curtea a explicat în mod explicit faptul că acest uh, lucru include faptul că legiuitorul să delege unui organism unional sau unei agenții competențe pentru implementarea armonizării vizate, în special acolo unde aceste competențe depind de o de cunoștințe profesionale și tehnice specifice și uh, atunci când există nevoia de a da un răspuns rapid. În plus, Curtea a confirmat că nimic din tratat uh, de la articolul 114 nu împiedică o aplicare directă asupra persoanelor juridice a acestor condiții. Apoi, Curtea a mai reamintit că uh, în actul legislativ uh, trebuie să existe obiectivul general de a asigura bună funcționare a pieței interne. Și în preambulul regulamentului cu privire la vânzările în lipsă explică în detaliu de ce toate componentele actului legislativ au fost necesare în acest sens. Și cu acestea mi-am uh, finalizat prezentarea. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, aș dori să vă mulțumesc pentru aceste explicații clare și cuprinzătoare. Tot ce s-a decis în acest sens de către Parlamentul European este, are o mare importanță politică și de aceea este cu atât mai important să se încadreze și în sistemul de jurisprudență al curții. Doamna Lichtenberger dorește să intervină. Vă rog. Da, doar o observație succintă. Subscriu la ceea ce a spus uh, doamna Reglar. Important pentru noi este ca această chestiune a expertizei tehnice uh, e până la urmă una foarte spinoasă, periculoasă. Pentru că există păreri foarte diferite în acest sens, și anume cine are competența de a discuta despre soluții în ce domeniu, pentru că cunoștințele tehnice sunt uh, lucruri care o parte din populație le poate interpreta ca un fel de motiv uh, pentru a decide lucrurile în spatele ușilor închise și nu în uh, mod transparent, cu o comunicare suficientă. De aceea, această observație cu cunoștințele tehnice uh, necesare trebuie tratată cu mănuși, pentru că poate fi un fel de modalitate de a exclude procese parlamentare. Pentru că astfel nu s-ar susține doar că marea majoritate a populației ar fi incompetentă de a înțelege ceva, ci acest lucru s a răsfrânge și asupra celor mandatați de populație și ajungem într-o tehnocrație care este foarte periculoasă și foarte atacabilă și care nici nu mai este acceptată de persoane. Doresc să vă reamintesc că au existat uh, aici vorbitori care au uh, subținut prezentări cu privire la chestiuni din statele membre unde întotdeauna când part când a fost vorba de obligația participării democratice, s-a argumentat că uh, nu se poate participa din cauza lipsei cunoștințelor tehnice. Deci, sigur, argumentul e valabil atunci când este vorba de specialiști care au o expertiză deosebită. Însă întrebarea este dacă se și dorește uh, comunicarea a ceva și cum se face această comunicare. Einstein era în stare să gândească complex în calitate de expert și care a spus ce nu poate fi explicat pe o jumătate de pagină sau foarte clar, nu a fost înțeles nici de vorbitor. Deci această argumentație cu expertiza tehnică poate să ducă și la o atitudine de protest a celor care se spun pe urma acestor norme, care poate fi și contraproductivă. Mulțumesc, doamne Lichtenberg, pentru această intervenție importantă. Acum aș dori să-i rog pe colegii noștri următorul lucru. Doamna Geringer m-a întrebat dacă este posibilă tratarea punctului 7 acum, pentru că altfel nu mai are timp și este vorba de procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă și procedura europeană de somație de plată. Există obiecții față de tratarea acestui uh, punct acum? Văd că nu. Atunci aș dori să dau doamnei Geringer cuvântul. Mulțumesc. Trebuie să spun că există o suprapunere uh, a calendarului și a diferitelor reuniuni la care trebuie să particip și de aceea vă mulțumesc pentru această ocazie. Mă tem că nu ne-a mai prea rămas mult timp până la finele acestui mandat. De aceea cred că raportul ca atare va fi elaborat de următorul Parlament <clears throat> și sper că documentul meu de lucru va fi preluat. Acest document se referă la propunerea Consiliului și a Parlamentului European uh, cu privire la procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă. În document am făcut câteva observații vis-a-vis -vis de propunerea Comisiei. Care este contextul? Criza europeană a făcut ca eficiența justiției să fie un factor uh, foarte important pentru companii. Acum, ce putem face pentru a susține această eficacitate? O modalitate ar fi modificarea regulamentului cu privire la cerele cu valoare redusă. Comisia consideră că anumite probleme în ceea ce privește lipsa de eficiență uh, devin uh, evidente, în special atunci când este vorba de valori mici. Și la care se mai adaugă și lipsa de cunoștințe cu privire la procedurile internaționale, asta la nivelul uh, curților. Și de aceea e nevoie și de mm, deplasări în străinătate pentru a participa la audieri și totuși avem uh, din ce în ce mai mult comerț uh, transfrontalier în Uniunea Europeană și ne putem aștepta chiar la mai mult și de aceea este neapărat nevoie să dispunem de mecanisme eficiente în acest sens. De aceea salut propunerea Comisiei Parlamentul European a adoptat o rezoluție în octombrie 2011 cu privire la folosirea acestei proceduri cu privire la cererile cu valoare redusă și de aceea trebuie ca procedurile să devină transparente, simple, facile, indiferent de unde se folosesc și de limba care se folosește. Deci, foarte succint, am dori să punem capăt acestei înșelăciuni universale ale clienților. Dacă ne uităm la situația de ansamblu, toate aceste cereri cu valoare redusă se cumulează în sume imense pe care clienții nu au fost în măsură să le recupereze și numărul de acțiuni în justiție este destul de mare. Permiteți-mi să mă refer acum la câteva dintre prevederile principale. În primul rând, extinderea domeniului de aplicare. Vorbim aici de cereri de până la 10.000 de euro. Actualul prag e 2.000 și se referea doar la persoane fizice. Prin urmare, a făcut ca acest instrument să nu poată fi aplicat de IMM-uri, pentru că 2000 de euro e foarte puțin. Acum, dacă ridicăm uh, acest plafon, uh, cred că ar fi o decizie înțeleaptă. Au fost și întrebări de ce nu creștem uh, această valoare și mai mult, astfel încât IMM-urile să poată apela în mai mare măsură la această procedură. cer cererile cu valori între 2.000 și 10.000 de euro cumulează 30% din toate cererile în cazurile transfrontaliere. Care este definiția acestor cazuri transfrontaliere? Aici solicităm comisiei să vină cu o definiție cât mai precisă, astfel încât să știm cine este îndreptățit la astfel de cereri. Apoi, în ceea ce privește comunicările uh, între părți și instanțe ar uh, putea fi raționalizate. O mare parte din costuri se datorează distanțelor și limbilor folosite. O altă chestiune se referă la obligația instanțelor de a folosi videoconferințele și cred că unele instanțe nu sunt suficient de bine pregătite în momentul de față. Totuși, vremurile se schimbă și cred că pe viitor instanțele ar trebui să apeleze în mai mare măsură la această posibilitate. O altă problemă se referă la cheltuielile de judecată. Vă spuneam că e vorba de uh, pretenții de valoare mică, astfel încât uh, până la urmă nici nu merita să te adresezi instanței pentru a preveni acești operatori economici uh, de la a te înșela. Deci, până la urmă, nici măcar nu merita să mergi în instanță pentru a-ți recupera suma cu care ai fost înșelat. Sigur, se fac eforturi în statele membre pentru a pune capăt acestor uh, practici. Și asta și pentru a preveni astfel de cereri în cazuri și mai numeroase. Cred că ar trebui să avem în vedere și uniformizare a cheltuielor de judecată atunci când este vorba de aceste cereri cu valoare redusă în comerțul transfrontalier. Iar media acum se ridică undeva la 40 de euro. O altă idee ar fi și implementarea plăților la distanță. E important să nu trebuiască să plătești în persoană respectiva procedură, pentru că acest lucru duce la multe tergiversări ceea ce ar însemna că mai, ca mai multe persoane să poată apela la această procedură. Altă chestiune se referă la traduceri. Mă refer în special la formularul D, e un certificat cu privire la hotărârea curții. Acum, dacă ne uităm la obligația de a traduce formularul de acest duce la costuri inutile, pentru că eu cred că doar secțiunea 4.3 ar trebui tradusă, doar esența deciziei curții. De aceea, cred că chestiunea traducerii și accelerarea procedurii sunt elemente cruciale și de aceea salut această restricție și salut și această reducere a costurilor. Mai e apoi o chestiune care ține de informații cu privire la taxe, modalități de plată și consiliere. Eu cred că sunt lucruri extrem de importante și Comisia Europeană va trebui să ofere publicului și informațiile relevante, ceea ce ar duce la mai multă transparență și la un mai mare acces uh, la justiție și bunul tratament al IMM-urilor și a persoanelor fizice în comerțul transfrontalier. Mulțumesc, Lidia. Există intervenții aici? Văd că nu e cazul. Nu mai rămâne decât să subliniem uh, ceea ce a spus deja doamna raportor, și anume că trebuie să avem în continuare în vedere această temă pe care o vom uh, transfera probabil în următoarea perioadă legislativă datorită calendarului postpone the in-camera items to this afternoon at half past three because we haven't got a quorum. Ah, okay, okay, okay. Also, ähm, damit äh, äh, kommen wir zum... Iată că ajungem la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de punctul 6, dar înainte să îl tratăm, vreau să vă mai anunț următorul lucru. După aceea sunt prevăzute în spatele ușilor închise litigiile și dat fiind faptul că în momentul de față nu suntem suficienți deputați în sală, acest uh, punct nu poate fi tratat în această dimineață și de aceea îl amânăm pentru după amiază. La 15.30 mi se spune vom uh, fi suficient de numeroși pentru a trata litigiile. Și de aceea trecem acum la punctul 6. E vorba de punctul care se referă la Convenția de la Haga privind acordurile de alegere a forului. Aici situația este următoarea. E vorba de uh, chestiunile comerciale și civile, temă de care s-a ocupat uh, domnul Lene în calitate de președinte și raportor, dat fiind faptul că domnul Lene nu mai face parte din acest parlament, uh, trebuie să numim un raportor acum și în acest sens vă propun următorul lucru. Și anume ca eu, în calitate de președinte, să preiau acest uh, raport e vorba de această convenție care reglementează acordurile de alegerea forului, o chestiune pe care deja am tratat-o prin intermediul Bruxelles 1 și cred că este o modalitate practică pe care vă propune o procedură de aprobare și doar dacă Consiliul, înainte de alegerile europarlamentare, ne va solicita uh, acordul, va trebui să acționăm. Dar așa cum stau lucrurile în momentul de față, nu ne așteptăm să vină din partea Consiliului așa ceva. Și de aceea vă propun uh, o soluție pragmatică și anume ca eu însă, în calitate de președinte, să preiau acest dosar. și vă propun de asemenea să stabilim un termen de înaintare a amendamentelor, dar fiind uh, la sfârșitul mandatului și ne mai rămânând mult timp, eu cred că 24 martie este un termen uh, realist. Există obiecții vis-a-vis -vis de procedura propusă? Văd că nu. Atunci vom proceda ca atare. Și se pare că, iată, am ajuns deja la finalul ordinii de zi prevăzute pentru această dimineață. Întrerup așadar uh, reuniunea, litigiile vor fi tratate după amiază la 15.30 și vă doresc o dimineață de succes și ne revedem după amiază.